Diamo inizio. Dragi colegi, haideți să începem. Bine, buonasera a tutti, diamo inizio alla... Bine, bun venit tuturor, haideți să începem reuniunea. În primul rând să adoptăm ordinea de zi. Dacă nu are nimeni nicio observație, ordinea de zi se consideră ca fiind adoptată. Punctul numărul 2, aprobarea procesului verbal a reuniunii din data de 27 martie. Se non ci sono osservazioni. Nici aici, dacă nu sunt observați înainte de uh, finalul reuniunii, procesul verbal se va considera ca fiind aprobat. Punctul 3. Comunicările președintelui. Dragi colegi, reamintesc tuturor că sunteți invitați să participați la dezbaterea privitoare la perspectivele dreptului de uh, etichetare, viniete, patrimoniu cultural organizat de colega noastră Elizabeth Iegle, care va avea loc astăzi la orele 18.30 aici la PHS 1A002. Imediat va începe, deci, după finalul reuniunii noastre. În plus, vă informez că reuniunea noastră de azi se transmite pe internet. Punctul numărul 4 acum. Dragi colegi, în primul și în primul rând, urăm uh, bun venit domnului comisar John Daly, membru al Comisiei responsabil pentru sănătate și protecția consumatorilor. Mulțumim că sunteți din nou alături de noi, domnule comisar. Există multe inițiative privitoare la sănătatea și bunăstarea animalelor, astfel încât, fără întârziere, dau cuvântul domnului comisar John Daly, după care vor lua cuvântul, ca de obicei, colegii, în primul rând coordonatorii și apoi restul membrilor care vor dori să ia cuvântul. Dragă John, ai cuvântul. Thank you. Mulțumesc. domnule președinte, stimați membri, mă bucură faptul că mă aflu astăzi în fața dumneavoastră pentru cel de-al treilea dialog structurat de pe durata mandatului meu în calitate de comisar responsabil cu sănătatea și protecția consumatorilor. Voi folosi ocazia de, pentru a mă ocupat de o seamă de subiecte, mai ales cele care acum sunt pe care de a fi discutate, uh, inițiative pentru viitor apropiat sau care atrag atenția în mod deosebit. Sigur, nu pot să mă ocup de toate problemele care interesează această comisie într-o cuvântare subcintă, dar sigur că vom avea ocazia să discutăm toate aceste subiecte uh, pe perioada rundei de întrebări și răspunsuri. Vom începe, voi începe, dacă mă îngăduiesc, cu sănătatea animală. Există aici multe îngrijorări la ora actuală în ce privește strategia Uniunii Europene pentru protecția bunăstării animale până în 2015. Salut atât susținerea cât și impulsul Parlamentului și aștept concluziile proiectului de raport care este pregătit de uh, comisia noastră. Asigur uh, pe o, stimații membri că știu că există nevoia ca actuala legislație pentru protecția animalelor trebuie să fie și pusă în aplicare. Și sunt uh, de acord cu această opinie. Trebuie să ne asigurăm că punerea în aplicare este mai bine respectată și asta înainte de a ne gândi la luarea de alte măsuri. Sigur, Comisia este conștientă de posibilitatea unor costuri adiționale suportate de către producători pentru niște standarde mai ridicate de bunăstare animală. Dar uh, noi apreciem și dorința celor care ar dori ca și Comisia să uh, vină cu inițiative pe probleme specifice, cum ar fi transportul animalelor, uh, a, de exemplu, iepuri sau animale de casă, dar uh, sunt în favoarea unei abordări generale care se concentreze pe stabilirea unor mecanisme generale aplicabile tuturor animalelor în contextul, sigur, activităților economice. Cu toate acestea, sigur că sunt de acord că un, un cadru general legislativ pentru uh, bunăstarea animală e necesară, inclusiv înființarea unei rețele de centre de referință, bazându-ne pe uh, proiectul pilot al Parlamentului pentru care Comisia a publicat un apel pentru propuneri. De asemenea, pot să asigur, uh, stimații membri, că odată uh, ce raportul va fi adoptat, eu voi fi foarte atent la dorințele Parlamentului de a respecta principiul subsidiarității și proporționalității. Acum, întorcându-mă la uh, bunătatea animală pe durata transportului, știu că la uh, Parlament are loc o dezbatere privitoare mai ales la limita de 8 ore de transport pentru animale destinate sacrificării. Uh, eu am examinat motivele pentru uh, transportul animalelor. În Uniunea Europeană, animalele întotdeauna au fost transportate din zone agricole către zone care au tradiții și tehnologii pentru a uh, transforma carnea în produse de înaltă calitate. Nevoia de a răspunde la economii a redus numărul de distribuție geografică a abatoarelor. Asta înseamnă că animalele trebuie să călătorească pe distanțe mai uh, lungi decât până acum. Datele din uh, sectorul industrial ne arată că 60-70% din uh, animalele care se îndreaptă către abatarele cele mai mari sunt transportate mai mult de 8 ore pe zi și majoritatea provin din statele membre unde există aceste abatoare. În concluzie, nu acum e momentul să propunem schimbări la regulamentul privitor la uh, uh, transportul animalelor și nu planuim vreo asemenea acțiune. Pentru majoritatea statelor membre, actorii implicați și Comisia, uh, acțiunea trebuie să se concentreze în primul rând spre asigurarea punerii în aplicare corespunzătoare a actualei legislații. Altfel am risca o fragmentare și o diluare și chiar o slăbire a credibilității uh, noastre, probleme cu microfonul. Uh, bun, reluăm și să ne concentrăm cum putem îmbunătăți punerea în aplicare. Mai ales dorim să explorăm modul în care putem să aducem tehnologie nouă pentru a îmbunătăți controlul deplasării animalelor. Punerea în aplicare a directivei pentru protecția suinelor. Eh, pe aceeași temă aș menționa problema actuală a directivei eh, pentru protecția suinelor, care riscă să se afle într-o situație paralelă cu cea a directivei pentru eh, bunăstarea găinilor ouătoare. Consiliul în 2001 a adoptat o interdicție pentru, cu o perioadă de tranziție de 12 ani pentru a exista o tranziție lină pentru un nou sistem uh, în legătură cu scroafele. Din informațiile pe care le-am primit până acum de la statele membre, doar 16 state membre prevăd că va exista până la 1 ianuarie 2013 o aplicare deplină a legislației. Poziția Comisiei este clară și fermă uh, Toată lumea trebuie să respecte pe deplin legislația până la termen. Am spus asta Consiliului chiar acum, pe 26 aprilie, recent. Comisia nu va ezita de a deschide proceduri de încălcare dacă ar apărea cazuri în care nu se respecte legislația. În tot în sectorul animal, salut reacția pozitivă a Parlamentului la propunerea Comisiei pentru introducerea pentru prima oară și pe bază voluntară la nivel național a unui uh, sistem de identificare electronică pentru bovine. Propunerea nu, do- nu doar că își dorește o mai bună uh, siguranță alimentară și standarde mai înalte, ci și o uh, ușurare, îmbunătățirea situației agricultorilor și altor actori uh, implicați. Uh, legislația zootehnică actuală care se referă la uh, materialul genetic, uh, încurajând uh, producția unor animale, creșterea unor animale de înaltă calitate genetică a funcționat foarte bine de-a lungul anilor, însă ea trebuie acum adusă la zi conform tratatului de Lisabona. Asta uh, înseamnă că noi acum avem ocazia uh, să transformăm 11 texte de lege verticale într-un singur regulament simplificat o propunere care cred eu că va fi adoptată după perioada de vară va încerca să atingă exact acest obiectiv, continuând să încurajeze creșterea și producerea de animale de înaltă calitate genetică, în același timp și susținând protecția biodiversității genetice și producția, producerea unor anumite uh, produse de înaltă calitate care au legătură cu condiții specifice zootehnice sau genealogice. Cel mai târziu, până la sfârșitul acestui an, Comisia probabil că va adopta un pachet de patru propuneri uh, cu uh, noi legi pentru sănătatea animalelor și plantelor, împreună cu revizuiri a uh, legislației privitor la materialul reproducător la plante și uh, regulamentul controlelor oficiale cu obiectivul de a ne moderniza legislația în acest domeniu. Eh, haideți să analizăm eh, toate aceste elemente. Odată legislația pentru eh, sănătatea animalelor. Propunerea pentru o nouă lege în acest domeniu, punând în practică principiul că a preveni e mai bine decât a vindeca, va încerca să reducă pierderile economice care rezultă din epidemii. Va simplifica, integra și va flexibiliza uh, Uh, largul corp de legislație din domeniu, aliniindu-l în același timp la uh, Tratatul de Lisabona. Lisabona. Uh, munca pregătitoare pentru această propunere s-a bucurat de susținere în rândurile tuturor părților implicate și ale experților din statele membre. Apoi, legislație pentru sănătatea plantelor. Deci o nouă propunere în acest domeniu va servi pentru o protejare a Uniunii împotriva noilor epidemii și pentru a moderniza regimul actual globalizarea și schimbările climatice reprezintă pericole din ce în ce mai mari la adresa recoltelor și uh, plantelor și naturii în general în Europa. O detectare timpurie și eradicare a, uh, înseamnă că se pot face foarte multe economii și se va evita utilizarea de noi pesticide Uh, plus că asta ar însemna că vom uh, suplimenta strategia biodiversității uh, în legătură cu speciile străine invazive. Apoi, o uh, propunere pentru a revizui legislația privitoare la materialul reproducător pentru plante. Obiectivele sale sunt de a simplifica și armoniza 12 directive actuale într-o singură lege și de a reduce costul și povara administrativă a implementării. Conform noi legislații, o înregistrare a varietății ar trebui să fie făcută pentru ca uh, speciile mai rezistente la boli sau la secetă să fie dezvoltate și acceptate pentru a fi comercializate în Uniunea Europeană. Și în final, în acest pachet uh, există și controlele oficiale care sunt revizuite pentru a simplifica regulile actuale și de a consolida abordarea actuală Revizuirea va examina zonele uh, cu, de, cu taxe, impozite de inspecții, controle de reziduri, de uh, uh, medicamente veterinare și controlele importurilor. Va introduce și toate schimbările necesare pentru a însoți uh, revizuirile legislației privitoare la sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și a semințelor. Um, în aceeași uh, idee, o revizuire a pachetului de igienă care există în 2006 va duce la propuneri după perioada verii cu o evaluare, desigur, de impact. Propunerea își va, va încerca să facă ajustări minore într-un număr de domenii pentru a consolida implementarea, inclusiv simplificarea, clarificarea și reducerea poverii administrative, fără a pune sub semnul întrebării obiectivele fundamentale ale pachetului și va folosi și la alinia legislația în domeniul igienei cu, la prevederile tratatului de la Lisabona. O altă importantă, inițiativă importantă e propunerea Comisiei privitoare la uh, cultivarea de organisme modificate genetic. Uh, astfel, statele membre vor putea, își vor putea spune părerea în sensul în care, dacă vor dori sau nu, să există asemenea culturi pe teritoriul lor. Propunerea a intrat într-o fază decisivă și eu sper că un acord politic uh, va vedea lumina zilei la Consiliul de Mediu din iunie. Sper și sunt încrezător că și Parlamentul și Comisia pot menține cooperarea constructivă de până acum pe acest dosar foarte important și să continue în același spirit de bună cooperare pentru a avea un re- rezultat Eh, pozitiv cu Consiliul în a doua lectură. Apoi, alt dosar care a fost mai mult decât dificil de-a lungul anilor. Eh, dumneavoastră vă amintiți de sigur că n-am ajuns la un acord la consiliere anul trecut în legătură cu propunerea cu alimentele noi și uh, clonare. Acesta a fost punctul uh, de în care nu s-a putut ajunge la un consens. Acest dosar acum este tratat separat și Comisia va veni cu o propunere separată în legătură cu clonarea până la începutul anului 2013. Contez pe susținerea dumneavoastră pentru ca propunerea viitoare privitoare la clonare și cea privitoare la uh, alimentele noi să fie adoptate înaintea sfârșitului mandatului actualei legislaturi. Aceasta a fost o, o scurtă privire asupra, o, o privire, mai generală a situației uh, actuale uh, cu punctele de interes sau de îngrijorare. Consider că dumneavoastră jucați un rol uh, foarte important în uh, a vă asigura că activitatea instituțiilor întotdeauna este țintită în beneficiul consumatorilor. De aceea eu cooperez îndeaproape cu dumneavoastră pentru a ne asigura că acțiunile noastre împreună pot duce uh, la următorul rezultat, și anume o viață mai bună pentru cetățenii noștri. Și acum aștept cu interes uh, opiniile membrilor comisiei și voi răspunde oricăror întrebări pe care mi le-ați putea adresa. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc, uh, mulțumesc domnule comisar și acum încep intervențiile membrilor, începând cu coordonatorii. Uh, foarte multe persoane s-au scris la cuvânt, deci hai să ne organizăm bine. Domnul Des. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule comisar. pentru că ne faceți această vizită în Comisia Agri uh, și în numele grupului meu PPE vreau să vă mulțumesc pentru spiritul de cooperare de care ați făcut dovadă până în prezent și pentru abordarea pe care ați avut-o de fiecare dată față de noi și față de mine în particular. Uh, mi-ați răspuns uh, cu mare rapiditate la toate întrebările și solicitările, ceea ce nu este cazul cu toate uh, departamentele și direcțiile din comisie. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui punct specific de interes pentru regiunea mea. După cum știți, vin din Bavaria și avem 40.000 de mici iazuri, de mici lacuri în regiunea mea. Cred că este regiunea unde există cele mai multe uh, astfel de iazuri cu o populație foarte mare de pești. După cum știți, domnule comisar, avem probleme destul de mari legate de reglementările din domeniul pisciculturii și acvaculturii, pentru că, după cum știți probabil, în conformitate cu reglementările actuale, foarte mulți piscicultori vor fi obligați să um, își înceteze activitățile și de aceea vreau să vă invit să veniți la fața locului să vedeți care sunt problemele acestor oameni. E adevărat că este un subiect care nu are legătură neapărat cu sănătatea, dar totuși trebuie să ne asigurăm că micile exploatații au uh, totuși o șansă de a supraviețui pe viitor. Pentru că este vorba despre o epidemie care mm, a decimat aceste populații de pești. De asemenea, mă gândesc și la uh, închiderea unui mare număr de abatoare, tot în urma reglementărilor comunitare. Cred că trebuie să ne asigurăm că și micile abatoare continuă să existe, pentru că dacă ele își închid porțile, timpul de transport al animalelor va crește. Cred că este necesar să se facă o revizuire din partea Comisiei asupra acestor reglementări și să se găsească niște soluții pentru ca abatoarele să poată să fie uh, menținute și pentru a reduce astfel durata de transport a animalelor. Iată ce aveam de spus. Mulțumesc! Grazie Albert, Luis. Mulțumesc și acum uh, Luis și apoi domnul George Lyon. Comisariu, uh, Mulțumesc, domnule comisar. Prezentarea dumneavoastră privind prioritățile Comisiei pentru următorul an răspunde îngrijorărilor noastre. Și acum așteptăm cu interes să vedem propunerile concrete, mai ales în ceea ce privește sănătatea. fitosanitară. Și știm de asemenea că sunt uh, aspecte deosebit de importante și din punct de vedere al concurenței. Probabil că nu ne puteți da mai multe amănunte despre conținutul acestor propuneri pentru moment, însă aș dori să subliniez importanța pe care o asociem cu aceste propuneri, care trebuie să fie înaintate cât mai rapid. Și acum, pentru a intra puțin mai în detaliu. organismele modificate genetic. Avem informații din partea mai multor importatori că este foarte dificil să se identifice prezența acestora în produsele pentru consumul, care sunt destinate consumului de către animale sau de către oameni. Iată un element care trebuie să fie aprofundat de comisie și Mă întreb dacă Comisia ne înțelege aceste îngrijorări și dacă are niște uh, intenții concrete în acest sens. Apoi, varietățile de tutun care sunt produse în Europa, care sunt cultivate în Europa și care sunt considerate nocive pentru sănătate. Comisia intenționează să revizuiască directiva privind produsele pe bază de tutun? Și mai sunt și alte aspecte pe care aș putea să le precizez, dar le voi lăsa pentru mai târziu. Luis, George Mulțumesc acum George Lyon și apoi Jim Nichols. Uh, uh, voi dori și eu să-i urez bun venit domnului comisar și să-l uh, felicit pentru o relație de lucru foarte bună cu comisia noastră, care este apreciată și care este foarte importantă pentru noi. Câteva cuvinte despre subiectele pe care le-ați ridicat și câteva solicitări de clarificare. În primul rând, privind bunăstarea animalelor și strategia în acest sens. Vă sprijin viziunea conform căreia implementarea este esențială. Nu avem nevoie de o lege suplimentară, ci avem nevoie de o punere în aplicare corectă a acestei legi, a acestei legislații pe întreg teritoriul Uniunii Europene și vă sprijinim în acest sens. Vă sprijin de asemenea abordarea conform căreia um, implementarea legislației actuale este foarte importantă pentru uh, regiunile mele din Scoția în ceea ce privește transportul și durata de transport uh, a animalelor. Um, regula așa cum a fost ea introdusă nu este ușor de aplicat. Pentru moment nu există Nu există dovezi științifice care să sprijine uh, această durată de opt ore. De asemenea, ați vorbit și despre cele 16 state membre care se vor conforma până la sfârșitul anului cu interdicția privind uh, um, boxele individuale pentru scroafe. Vă întreb ce veți face cu uh, statele membre care nu se vor conforma. Ele vor fi aduse în fața justiției, veți vedea uh, împreună și cu parlamentele naționale cum se poate rezolva această problemă pentru că acțiunile în justiție împotriva statelor membre sau împotriva sectorului de comercializare pot fi singurele care pot funcționa. Trebuie să ne asigurăm că producătorii de carne sunt cei care se asigură că sunt respectate aceste norme pentru mm, o producție care să respecte standardele cele mai înalte. De asemenea, și în ceea ce privește regimul găinilor ouătoare, mă întreb și aici când, vor, când statele membre vor uh, fi într-o situație de deplină conformitate cu normele. Cultivarea organismelor modificate genetic. Înțeleg că în uh, Consiliu se va ajunge la o decizie în luna iunie privind această legislație și ar fi interesant să înțelegem cum se va realiza implementarea și în ceea ce privește alimentele noi, știu că sunteți încă într-o fază de consultare, însă mă întreb dacă legislația va ajunge pe masa de lucru a Parlamentului până la sfârșitul acestei legislaturi. Mulțumesc! Grazie, George. Jim Nicholson. Mulțumesc acum Jim Nicholson. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Can I also... Mulțumesc, domnule președinte. Adaug și eu uh, un cuvânt de bun venit pentru domnul comisar. Ne-a spus foarte clar că, care va fi abordarea dumneavoastră, dar a spus sigur că există o situație foarte diversă, dar sunt și eu de acord cu îngrijorările exprimate de domnul Lyon uh, cu, în legătură cu cele 8 ore. Ce se întâmplă cu regiunile ultraperiferice? Poate că nu s-ar putea respecta această normă. Noi trebuie să utilizăm cele mai bune mecanisme și instrumente pe care, de care dispunem ca să încercăm să dăm rezultate pentru mai multă bunăstare, că avem nevoie de ea. Eh, sigur, abordarea noastră a fost una științifică și sunt eh, de acord cu dumneavoastră aici. Ați eh, vorbit despre cele 16 state membre care speră să respecte legislația privitoare la boxele individuale pentru scroafe. Dar anul trecut, pe vremea aceasta, se vorbea despre găini în aceeași situație și ar trebui să spunem foarte clar că e vorba despre un punct de vedere al bunăstării animale. Noi am insistat ca animalele uh, de pe urma cărora ne hrănim să fie mai bine alimentate și să trăiască mai bine, conform unor standarde mai bune. Asta este problema. Uh, și toate guvernele au votat în favoarea acestor măsuri și acum să dai vina pe Europa, practic este un nonsens sau aceste boxe individuale funcționează, pentru că, după cum s-a spus, nu avem nevoie de legislație nouă, ci ca legislația existentă să fie pusă în aplicare. Și cred că asta este principala provocare cu care vă confruntați și cu care ne confruntăm cu toții în această perioadă de criză în care guvernele au mari greutăți să găsească fonduri suplimentare, dar este încă și mai greu pentru agricultori să respecte anumite standarde atunci, până la urmă, noi trebuie să ne asigurăm că facem, ne facem treaba așa cum, așa cum e corect. Și apoi, în legătură cu cele spuse de domnul Capula Santos cu OMG-urile, noi trebuie să găsim o soluție acestei probleme. Nu putem continua uh, să avem exporturi sau importuri în Uniunea Europeană și, uh, și să avem o situație în care să nu se mai dorească de către țări terțe să se facă importuri în Uniunea Europeană sau, mă rog, exporturi din punctul lor de vedere, uh, pentru că li se opresc mărfurile în port din cauza faptului că există resturi de OMG-uri. Deci haideți totuși să nu mai uh, adoptăm uh, legislație pe care nu o putem aplica. Mulțumesc. Mulțumesc. Martin Heusling acum. Ia, Comisar, von unserer Seite aus. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că participați la această reuniune astăzi. Continuând ceea ce a spus Jack Nicholson, toleranța zero pentru importurile care conțin uh, organisme modificate genetic. Mă întreb cum va funcționa acest lucru. Pentru că pot exista există îngrijorări că ar putea exista transporturi care să intre în Uniunea Europeană cu produse care să nu fie autorizate. Când, când se va introduce această interdicție și ce se va întâmpla? În al doilea rând, toleranța zero și pentru semințele modificate. Mă întreb dacă Există o intenție clară în acest sens și dacă da, vă așteptați probabil la o rezistență din partea oamenilor implicați în acest domeniu. Ați spus de asemenea că vă așteptați să se um, ajungă la o soluție în cadrul acestui mandat pe tema organismelor modificate genetic. Uh, Știți care este majoritatea în Parlament și vă întreb care va fi poziția dumneavoastră. Poziția Parlamentului este foarte clară. Și aceste aspecte nu sunt acoperite de uh, președinția daneză. Acum, în ce privește alimentele noi și clonarea, acest Uh, acest aspect va fi separat? Vă veți uh, conforma dorințelor Parlamentului? Sau vom avea o a doua rundă de discuții care să nu conducă la nicio concluzie? Pentru că nu există un regim al importurilor pentru carnea provenită de la descendenți ai animalelor clonate. Puteți să ne dați niște informații noi? Și apoi rezistența la antibiotice în agricultură. Nu știu dacă ați avut acces la studiul făcut în Germania, unde se arată că printr-o, în procesul de creștere intensivă, 90% din animale primesc antibiotice de două ori pe an. Este o practică uh, abuzivă și masivă de administrare a antibioticelor la animale și vă întreb dacă mm, analizați această situație și consecințele ei pe termen lung. Sper că ne veți răspunde pentru că acum șase luni am trimis deja o scrisoare punând această întrebare și nu am primit niciun răspuns. Și acum pe protecția plantelor și sănătatea plantelor. Ați spus că Ceea ce ne interesează sunt uh, speciile cu rezistență înaltă, însă cred că există un pericol aici. Pericolul de a pierde anumite specii în detrimentul biodiversității. Trebuie să ne asigurăm însă că acest lucru nu se întâmplă. Agniu. Mulțumesc acum domnul Agnew și apoi uh, încheiem co- uh, coordonatorii, va da o replică comisarul și apoi uh, urmăm. Mulțumesc, domnule comisar. Înțelegeți că nu pot începe și eu cuvântarea prin a vă felicita, pentru că mi-e dificil să o fac și asta în general, în legătură cu orice comisar, nu e nimic personal. O să vorbesc despre aceste boxe individuale pentru scroafe, pentru că în toate cele 27 de state membre, doar 16 spun că vor putea poate că până la termen să îndeplinească uh, cerințele legii. Comisia trebuie să răspundă la întrebarea următoare. Câți anume uh, producători uh, vor face acest lucru pentru, oricum neafectând nivelul de producție. Uh, unele țări pur și simplu uh, spun comisiei ceea ce vrea comisia să audă, și, să audă și încearcă să mai câștige timp. Unii spun că nici măcar nu pretind că vor respecta legea sau nici măcar n-au discutat uh, această problemă. Cum credeți că crescătorii de porci britanici ar putea să respecte această legislație și să intre pe piața comună cu produsele lor? Pentru că ne-am putea găsi în uh, poziția de a importa carne de porc din uh, țări terțe, uh, eludând legislația. Chiar acum Spania importează, uh, importă carne din Mexic, eludând o interdicție din Uniunea Europeană. Sper că și Comisia va putea învăța din greșelile trecutului și în legătură cu transportul animalelor, cred eu că există destule legi. Ele doar trebuie puse în aplicare. Și aș dori să mă refer la ce a spus domnul Heusling, care a spus că dispar varietățile de plante. Dar nu e adevărat, Martin. Stocurile se mențin de către uh, agricultori pentru că ei uh, se gândesc la eventualitatea ca pe viitor să aibă nevoie de această varietate. Mulțumesc și acum uh, comisarul și apoi restul membrilor. Are cuvântul domnul Dali. Okay, thank you very much foarte mult. Voi încerca să abordez toate problemele care au fost menționate de coordonatori. În primul rând, domnul Des, legat la herpesul, uh, la crapii din uh, iazurile din zona dumnealui. Problema acestui tip de boli este revizuită în mod constant în contextul legii privind uh, bunăstarea animalelor. Cât privește abatoarele care sunt închise, sunt de acord cu dumneavoastră. Cu cât mai multe abatoare sunt închise, cu atât animale vor trebui să călătorească mai mult. Dar trebuie să înțelegem că, deși Europa și regulamentele europene sunt, în general, uh, învinuite pentru astfel de consecințe. Există multă flexibilitate în regulamentele noastre privind măsurile de igienă ce pot fi luate de statele membre. Doar că statele membre nu aplică regulamentele și nu profită de flexibilitatea din regulamente. Apoi dau vina pe Europa pentru aceste consecințe sarcina noastră este să explicăm că Parlamentul, Consiliul, Comisia, noi toți suntem uh, sensibili la aceste probleme. Am uh, participat recent la o conferen conferință cu colegul meu, Dacian Cioloș, despre alimentație. Și aceasta a fost o problemă abordată Spre exemplu, fermierii din munții austrieci ar dori să vândă uh, alimentele provenind de la animalele pe care le cresc. Există flexibilitate care trebuie aplicată. Bineînțeles, igiena și sănătatea sunt probleme esențiale și trebuie aplicate regulile. Referitor la conținutul propunerii, Luis, nu putem intra în detaliu. Majoritatea propunerilor sunt în desfășurare și se fac studii de impact, dar vă asigur că mă voi întâlni cu oricine care este interesat de o anume propunere și o vom discuta înainte de a o finaliza pentru a avea contribuția dumneavoastră directă în aceste lucrări înainte de a finaliza propunerile. Nu întotdeauna suntem de acord, dar voi discuta cu dumneavoastră și voi fi deschis, ca de obicei, la comentariile dumneavoastră. În ceea ce privește organismele modificate genetice, o problemă des menționată privind prezența slabă a organismelor modificate genetic. Am schimbat regulile privind măsurarea acum câteva luni în ceea ce privește importurile de furaje în Europa. Acum uh, regulile există de câteva luni și analizăm în prezent consecințele sau uh, problemele posibile apărute în urma acestui proces. Se pare că lucrurile au decurs bine și trebuie să vă amintesc tuturor că schimbarea mecanismului de măsurare a fost aprobat de Consiliu și de Parlament. Și acum luăm în considerare extinderea uh, măsurătorilor și la alimente. Tehnic păstrăm uh, toleranța noastră, dar am introdus noi mecanisme de măsurare care oferă mai multe posibilități practice de măsurare. Deocamdată nu luăm în considerare aplicarea lor la semințe. Avem uh, măsurătorile pentru furaje și propunem aplicarea lor la importurile de alimente. În ceea ce privește tutunul, propunem uh, modificarea directivei privind tutunul. Este o problemă de mare importanță în ceea ce privește sănătatea. Tutunul este principalul ucigaș din societatea noastră astăzi, dar vreau să vă asigur de un lucru. Una din problemele pe care o luăm în considerare este legată de aditiv și arome. Vrem să luăm măsuri în ceea ce privește caracterizarea aromelor, în ceea ce privește ingredientele necesare pentru îmbunătățirea tutunului. Dar uh, tutunul nu va fi, poziția tutunului pe piață nu va fi afectată. Acestea sunt probleme pe care le vom aborda pe parcursul uh, procesului uh, studiului de impact și voi discuta uh, și cu dumneavoastră problemele care apar pe parcurs. Din câte știu eu, sectorul agricol, sectorul tutunului nu va fi afectat de propunerile noastre, doar reducerea consumului. Dar, ca să vă spun drept, este și scopul nostru acesta. În ceea ce privește ce a spus domnul Lyon, sunt de acord, ați spus mai mulți, că trebuie să ne concentrăm pe uh, aplicare și pe fundamentul științific. Săptămâna viitoare voi primi un milion de semnături privind timpul de tranzit de 8 ore. Înțeleg îngrijorarea dumneavoastră, înțeleg abuzurile care se întâmplă dar cred că trebuie să uh, colaborăm pentru a combate abuzurile. După cum am spus, preocuparea mea acum este să ne concentrăm pe mai bună aplicare a regulilor de transport. Astăzi avem tehnologie la dispoziție, putem să ne folosim de aceasta pentru a ne asigura că regulamentele existente sunt aplicate. Pe iPad-ul meu astăzi pot să urmăresc uh, fiecare zbor din lume de la ora actuală. Din punct de vedere tehnologic, pot să um, detectez toate transporturile de animale putem să integrăm această componentă tehnologică în sistemul nostru. Există soluții, dar trebuie să spun că soluția nu trebuie să vină doar de la Parlament, ci de la Comisie. Trebuie să fie acceptată și de statele membre. Trebuie să existe un sistem centralizat de control pentru că este o problemă transfrontalieră. În ceea ce privește problema scroafelor, uh, sunt dispus să colaborez cu producătorii, cu vânzătorii. Vă amintesc că s-a organizat deja o conferință cu părțile implicate, cu producătorii și vânzătorii pentru că noi credem că ei pot să ne ajute foarte mult la fața locului și să se asigure că regulamentul este respectat. Noi facem tot ceea ce putem în calitate de comisie și folosim toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. În problema găinilor ouătoare, o problemă delicată cu statele membre. Am uh, făcut tot ce am putut. Ne-am asigurat că nu se extinde data limită, am menținut această poziție. De această dată, în ceea ce privește problema scroafelor, statele membre știu că nu va exista o extindere a datelor limită. Și acum ne axăm și mai mult pe conformitate. Și în ceea ce privește finanțarea, știm că ne costă mulți bani. Încurajăm folosirea fondurilor structurale, fondurilor pe care le avem la dispoziție în acest proces de schimbare pentru a se conforma. În ceea ce privește găinile ouătoare, avem reuniuni lunare cu experții naționali și poziția noastră acum este că până la sfârșitul anului va exista o conformitate de plină. Sper că așa vor sta lucrurile. Depinde de statele membre. Dacă ele ne spun doar ce vrem să audem sau să auzim sau chiar acesta este adevărul. Nu pot să citesc gândurile, nu pot să spun care e adevărul. Dar am încredere în profesionalismul și seriozitatea statelor membre. Și vom afla în 3-4 luni dacă mint și ele vor fi uh, prinse. Trebuie să, să ne asigurăm că ele chiar încearcă să se conformeze și că ne transmit uh, informațiile corecte. Sunt de acord uh, cu domnul Nicholson privind problema transportului și că este un sport să dăm vina pe Europa pentru tot. Dar ne asumăm responsabilitățile în luarea deciziilor, chiar dacă nu toți suntem de acord cu aceleași standarde, dar facem tot ce ne stă în putință și încercăm să facem ca aceste probleme să răspundă îngrijorărilor pe care dumneavoastră le știți, uh, îngrijorările oamenilor, ecologiștilor. Încercăm să răspundem la preocupările tuturor și să găsim un compromis viabil. Referitor la intervenția domnului Häusling privind organismele modificate eh, genetic. Va exista conciliere. Sper că vom găsi un compromis între Consiliu și Parlament în ceea ce privește o soluție practică. Și sper că atunci vom putea ajunge la o soluție rezonabilă. Când Parlamentul a găsit o soluție. Noi am spus că suntem de acord cu mare parte din ceea ce a susținut Parlamentul. Dar acum Consiliul are o propunere cu elemente noi și este un aspect ce trebuie discutat uh, și cu Parlamentul. Ceea ce privește clonarea. Eu, așa cum am promis în cadrul discuțiilor despre alimentele noi că vom aduce o propunere complet separată de clonare. Am mers în comisia Envi și i-am întrebat, le-am spus cum vrem să procedăm. Sugestia și dorința mea, dacă pot spune așa, este să trecem imediat la fapte în ceea ce privește alimentele noi, dar nu clonarea. Să, cu excepția anumitor uh, garanții temporare. Să așteptăm studiul de impact care este deja în desfășurare în ceea ce privește directiva uh, referitoare la clonare, dar sunt de acord cu dumneavoastră nu putem să trecem printr-un proces uh, neconcluziv. Iar inițiativa uh, să nu fie una fructuoasă. Dacă nu am unda verde din partea Parlamentului, nu pot să iau măsuri și trebuie să să avem două directive la momentul potrivit. În ceea ce privește antibioticele în agricultură, sunt de acord, este o practică abuzivă folosirea antibioticelor. Dacă ați urmărit ce am declarat când am anunțat uh, comunicarea noastră privind rezistența la microbi, aceasta a fost una din problemele pe care le-am uh, luat în considerare și am spus de multe ori, problema rezistenței la antibiotice este proasta folosire și în medicina umană și în cea veterinară și sunt uh, două probleme ce trebuie abordate diferit. Procentul 90% este scandalos. Este o practică abuzivă. Vă amintesc că în Europa există deja regulamente în vigoare atunci când aceste uh, medicamente sunt administrate animalelor, există reguli ce trebuie respectate. Trebuie să vedem dacă regulile sunt sau nu respectate. Am răspuns, cred, la toate întrebările. Vă mulțumesc. Comisarii... Mulțumim, domnule comisar, spune președintele. Da, s-au spus foarte multe. Așadar, rog colegii care încă sunt înscriși la cuvânt, e vorba de încă 13 colegi, unii încă cer cuvântul, deci vă rog să fiți uh, succinți, dacă nu, comisarul nu va putea să răspundă fiecăruia. Doamna Delange. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost cam dură cu domnul comisar când uh, a venit aici ultima dată și ne-a vorbit despre interdicția cuștilor. Nu voi mai avea aceeași atitudine acum. Doresc să spun că dacă vorbim despre uh, bunăstarea suinelor, despre interdicția cuștilor, despre transporturi, dar oricum, domnule comisar, uh, a spus că avem nevoie de o implementare mai bună și sunt de acord. Dar această poveste nu va fi credibilă dacă nu organizăm controle mai frecvente și uh, neanunțate și să aplicăm și sancțiuni. Cred eu că sancțiunile sunt călcâiul lui Ahile în sistemul european, pentru că statele membre sunt cele care sunt responsabile cu aceste controle și cu sancțiunile. Deci nu vom rezolva problema decât dacă noi găsim o soluție uh, miracol. Deci eu cred că în, în cazul interdicției căcuștilor nu am găsit-o încă. Trebuie mai, eh, sancțiuni mai severe și controle mai bune ca să îi lovim pe cei care nu respectă regulile și care strică uh, situația pentru toți. Am vrut să vă dau o replică aici pentru că încă cred că nu am găsit soluția miracol. Uh, și am și o întrebare în legătură cu un subiect nou și anume eu primesc din ce în ce mai multe informații în legătură cu fraude care se petrec uh, la producția de alimente. Dacă asta e legat de criza economică, de presiunile economice asupra producătorilor de alimente, nu știu, dar mulți experți îmi spun că ei au impresia că există această tendință care este în creștere, fraude la producția de alimente. Noi avem uh, sarea industrială care uh, e inclusă în, pâine în multe țări, de exemplu în țările de jos, avem metale în uh, pulberea de ouă care ajung până la urmă, ajunge în dulciuri, și pot să vă dau exemple nenumărate care ne dau impresia că astfel de fraude uh, sunt în creștere. Uh, da, dumneavoastră aveți aceeași impresie și ce spun serviciile dumneavoastră, cum se asigură ele că consumatorii noștri sunt protejați și într-o perioadă de criză economică, uh, cu presiuni crescând asupra producătorilor. Uh, vă întreb dacă faceți eforturi suplimentare pentru a contracara această tendință. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Carona și apoi doamna Mulțumesc, uh, domnule președinte. Eu doresc să atrag atenția domnului comisar, căruia mulțumesc pentru prezența sa aici și pentru disponibilitatea sa. Eu atrag atenția asta asupra faptului că în luna ianuarie acestui an, Parlamentul, cu mare majoritate, la inițiativa de altfel a comisiei noastre, a adoptat o rezoluție privitoare la tema uh, risipe alimentare. Uh, o rezoluție ce conține foarte multe uh, elemente, printre care unul de urgență, și anume faptul că în 2014 va fi considerat anul european de luptă împotriva risipei alimentare. Ținând cont de faptul că această rezoluție are, are un ecou uh, puternic în uh, statele membre, există și o așteptare Uh, importantă pentru deci, în legătură cu deciziile pe care le va lua Comisia, dacă le va lua. Vă informez că în mai multe parlamente naționale uh, există o tendință pentru a se reproduce la scara națională aceeași cerere. Deci vă interesează foarte mult să știu dacă și dumneavoastră aveți o inițiativă în acest sens, dacă Comisia este atentă la acest aspect, astfel că 2014 să poată fi anul european al luptei împotriva risipei alimentare. Bun, nu mă lungesc pentru că există o serie întreagă de directive care ar trebui adoptate, dar aici putem să mai revenim uh, ulterior. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Uh, o întrebare în legătură cu calendarul pentru două pachete legislative care au fost mult așteptate, dar uh, sunt în întârziere. În primul rând, cu uh, medicamentele veterinare. A fost programat pentru prima parte a acestui an, dar nu știu dacă nu cumva va fi adoptat doar la prima parte a anului viitor. Știu că e o întârziere importantă și mă întreb de ce Uh, pentru că afectează um, disponibilitatea medicamentelor pentru uh, specii mici și afectează statele membre de mici dimensiuni și este vorba de legislație deja veche. Deci poate ne puteți informa dacă veți încerca să uh, deblocați situația mai devreme decât până anul viitor. Al, a doua întrebare, pachetul cu patru părți care include sănătatea animală, sănătatea plantelor, uh, legislație pentru controlele alimentelor și furajelor și apoi cu uh, semințele. Uh, și în acest caz vedem că există o întârziere în adoptarea acestei legislații. Acum, ă, sigur, dumneavoastră sunteți legiuitorul și noi așteptăm propunerile dumneavoastră. Cred că în ambele cazuri ă, ar fi binevenită o atitudine mai proactivă din partea Comisiei. Poate că ne puteți răspunde dându-ne și speranțe. Mulțumesc. Mulțumesc acum domnul uh, Erans Garcia, doamna Erans Garcia. Mulțumesc. Domnule comisar, niște întrebări uh, scurte. Din punct de vedere al bunăstării animale, aș dori să știu dacă dumneavoastră credeți că este justificabilă o limitare atât de strictă ca aceste 8 ore, dar pentru uh, traiect, uh, un traseu spre uh, abator și nu și uh, pentru transport în general, pentru că dacă e vorba de bunăstare animală, nu înțeleg motivul pentru care se aplică doar uh, Uh, la călătorile spre abator. Ținând cont de faptul că cu această formă, doar cu abatorul, ar rămâne în afara domeniului de aplicare al directivei 60% din transporturile de animale, de exemplu la sectorul de suine. Și o a doua întrebare. Uh, ați, aveți o inițiativă în legătură cu fitosanitarele și spun asta pentru că noi încă din 14 decembrie a anului trecut, noi suntem în așteptarea unui documentul unei, propun- unei propuneri eh, de lege în legătură cu utilizarea minoră în materie de fitosanitară. Și spun asta pentru că în această dimineață Comisia pentru Petiții eh, a putut să ne arată că cultivatorii de citrice din Europa nu sunt apărați, pentru că ei nu dispun de niciun regulament care să-i protejeze în, utiliză, în utilizările minore și există în fiecare an 15 eh, dăunători care nu și-au un medicament în Uniunea Europeană. Și apoi, în legătură cu noua legislație cu alimentele noi și clonarea. Dumneavoastră aveți intenția să prezentați aceste două propuneri de lege uh, deodată sau veți face o distinție între clonare și restul alimentelor noi? Că în unele cazuri sunt probleme uh, cu procedura parlamentară. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią poseł Paulsen. Mulțumesc acum domnul Paulsen. Tack så mycket ordförande och tack så väldigt mycket Mulțumesc, domnule comisar Dali, pentru că ați venit astăzi în fața comisiei noastre pentru a răspunde întrebărilor noastre în legătură cu regulamentul pentru igienă și pentru abatoarele de mici dimensiuni. Am impresia că acest regulament poate e destul de flexibil Uh, pentru că aici e vorba mai ales de probleme legate de cost și de repartizarea costurilor. Micile abatoare uh, sunt într-adevăr victime ale noului regulament. Există posibilități pentru statele membre, dar uh, poate că ar trebui să analizăm această chestiune când e vorba de a vedea dacă putem păstra sau uh, salva anumite abatoare locale și regionale pentru că e nevoie de ele. Și uh, în ce privește legislația pentru animale și bunăstarea animală și strategia uh, respectivă, sigur că e important să facem controle, pentru că la nivelul controlelor se uh, întâlnesc dificultăți în acest moment. Eu uh, sunt uh, convins că dacă dacă am avea un cadru legislativ care ar corespunde mai mult sau mai puțin uh, la ceea ce avem uh, pentru alimente, uh, lucrurile ar merge mai bine, s-ar simplifica situația și am putea avea o, o legislație mai simplă, ar fi lucrurile mai bine definite în materie, în materie de bunăstare animală și ar ști cine, de ce anume răspunde în acest context. Cred că dacă am dispune de un asemenea sistem, am, ne-ar ușura mult situația în ce privește respectarea normelor și de control. Și uh, vă propun ca, de exemplu, să putem să avem și o perioadă de tranziție de 5 sau de 10 ani pentru ca să se schimbe lucrurile și Comisia ar trebui să poată interveni și să solicite ca anumite măsuri să se ia la nivelul statelor membre, pentru că pentru moment trebuie recunoscut că până când această legislație nu intră în vigoare, lucrurile nu se vor rezolva și cred că trebuie să totuși să luăm niște măsuri. Experiența ne arată că trebuie să acționăm cât mai curând posibil. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum domnul Dorfman. Sì, grazie signor commissario. Um, per quanto riguarda la questione del trasporto degli animali. Mulțumesc. În ce privește transportul animalelor, sunt de acord cu propunerea noastră pentru că sunt convins că bunăstarea animală pe durata transporturilor e mai degrabă o chestiune legată de calitatea transporturilor, nu neapărat de timp. Spesso dimentichiamo che tra... Adesea uităm faptul că dacă un animal e transportat 10-12 ore și limităm totul la 8 ore, înseamnă că animalele sunt apoi repuse în camion. Deci bunăstarea animalelor, până la urmă, nu crește. Uh, deloc. Dar eu aș avea o întrebare mai specifică, sau foarte specifică, privitare la Italia. Și anume, în apicultură, uh, mă voi referi la apicultură. Deși uh, aici, în ultimul raport pe care l-a făcut în legătură cu bunătarea albinelor la Parlament, am uh, uh, spus că nu trebuie utilizat uh, mai ales acidul formic. În Italia există o discuție întreagă în legătură cu utilizarea acidului formic, pentru că niciodată nu a fost înregistrat uh, ca fiind uh, considerat un uh, acid care nu poate fi utilizat în mod veterinar, dar acest acid nu mai poate fi utilizat în lupta împotriva maladiilor la albine și se creează o mare problemă pentru apicultorii din Italia. Vreau să știu dacă dumneavoastră cunoașteți această problemă și cum credeți că s-ar putea rezolva ea. Bardzo dziękujemy. Proszę o zabranie głosu panią poseł. Mulțumesc. Domnul Reiner are cuvântul. Doamna. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc domnului comisar pentru că a sosit din nou aici uh, alături de noi pentru a putea avea o discuție. Și domnul comisar deja uh, a demonstrat că are un dialog foarte bun cu comisia noastră. Um, dumneavoastră v-ați referit la utilizarea antibioticelor uh, domnule comisar, și ați spus că acestea trebuie administrate doar în prezența unui veterinar și sigur că sună bine, însă eu aș întreba cum uh, să facem lucrurile în practică. cum anume să fie întotdeauna un veterinar și anume un, un, un uh, veterinar uh, calificat, mai ales la animale de mari dimensiuni, pentru că acolo există o carență a veterinarilor și nu pot ei veni de fiecare dată de urgență la exploatația agricolă pentru a administra antibioticul. Ehm, la, există cazuri de maladii ă, la vaci, de exemplu febră, există o serie de simptome de acest gen în care trebuie să se intervină imediat de urgență. Și în cazuri ca acestea, cum se rezolvă problema? Ne referim la o problemă acută sau e o problemă mai generală a uh, protejării bunăstării animale. Și uh, mi se semnalează tot mai des uh, problema unor reziduri în ouă de găină și în alimente în general. Nu e vorba doar de problemă europeană, ci o problemă mondială. Nu știu cum să rezolvăm această problemă, dar uh, ar trebui Oare mm, să scadem uh, plafonul uh, ca să nu mai fie o situație periculoasă pentru sănătatea umană? Uh, cum rezolvăm problema protecției consumatorilor? fără ca mm, asta să însemne că mm, agricultorii vor avea de suportat costurile suplimentare. Sigur, găinile se află în natură și agricultorul nu poate să controleze toți factorii care decur de acolo și trebuie să găsim o soluție și pentru aceste urme de PCB. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru explicații. Dumneavoastră știți că eu sunt îngrijorat, v-am spus de mai multe ori despre ce e vorba, dar uh, E vorba că noi avem o legislație foarte strictă la bunătarea animală, la pesticide, uh, la noi alimente, la OMG-uri, la clonare. Însă, Uniunea Europeană uh, are și importuri și la importuri nu se respectă această legislație. Noi importăm produse care sunt mai ieftine și care nu îndeplinesc standardele noastre. De exemplu, există un raport EFSA din 4 aprilie în care se recunoaște că produsele importate au până la 6 și 15% mai mult conțin pesticide decât produsele noastre. Și aici, uh, din păcate, sunt afectate și multe... Deci există o interdicție, mai ales în Sud, uh, a anumitor culturi, dar noi importăm aceste produse. De exemplu, la oile de, eh, mă scuzați, la ouăle de găină care sunt în cușcă, eh, în condiții mult mai dure decât în Uniunea Europeană și noi importăm eh, ouă mai ieftine. Și vă întreb de ce Uniunea Europeană nu face o campanie care să explice consumatorilor europeni faptul că produsele noastre sunt mai uh, scumpe tocmai pentru că sunt mai bune, de mai bună calitate. De ce nu încercăm să împiedicăm o situație în care produse, produsele care nu respectă toate normele noastre să nu mai intre în Uniunea Europeană? Uh, deci trebuie să închidem frontierele în fața acestor uh, produse, pentru că este și o formă de a ne ajuta proprii agricultori. Uh, Bun, propun uh, de ocazie să spun, uh, să vă, să vă spuneți propriilor funcționari să răspundă exact ceea ce sunt întrebați și să nu încerce să eludeze întrebările, cum mi s-a întâmplat mie, din păcate, cu unui funcționar din noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Niculescu. Pan poseł Niculescu. Pan Niculescu are cuvântul. W takim razie poprosimy pani poseł. Jest pani poseł Korea Zamora, bardzo proszę. Bine, se pare că nu e în sală. Atunci, doamna Corea Zamora. Gracias, señor presidente. Señor... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar întrebarea mea se referă la un lucru despre care s-a mai vorbit, și anume revizuirea directivei uh, privitoare la tutun. Revizuirea acestei directive, eu sper că nu va afecta drastic uh, pe agricultorii noștri. Însă eu cred că revizuirea acestei directive uh, va da o nouă lovitură cultivării și producției de tutun, un sector care creează multe locuri de muncă în zone eh, din eh, cadrul obiectivului de convergență în care există mult șomaj la ora actuală. Și acest sector al tutunului e o sursă de locuri de muncă pentru zone cum ar fi Extremadura, în care nu există alternative de producție. Domnule comisar, aș dori să vă întreb dar Comisia Europeană ține cont de schimbările drastice pe care le-ar presupune această revizuire pentru toți actorii din lanțul de producție, comercializare și pentru consumatorii europeni până la urmă. Nu credeți dumneavoastră, domnule comisar, că ar fi necesar să introducem un cadru juridic european stabil cu propuneri uh, legislative care lipsesc pe baze științifice solide, uh, care să nu contravină principiului juridic al proporționalității. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum uh, domnul comisar, din păcate, trebuie să ne părăsească la patru și jumătate, așa că uh, cer ca următorii uh, vorbitori să fie cât mai succinți posibil. Domnul, Bo- domnul Bove are cuvântul. Oui, je vais être assez bref. Voi fi foarte concis vorbind de cadrul general, propunerile comisiei de astăzi merg în aceeași direcție și anume ideea de simplificare și de facilitare. Însă, ceea ce mă surprinde este că în același timp această idee se traduce printr-o renaționalizare a dezbaterilor și acordarea de mai multe competențe statelor Uh, naționale, cum este cazul dezbaterii privind uh, OMG-urile. Însă dezbaterea trebuie să rămână una europeană. Trebuie să avem o adevărată legislație europeană. Cred că este periculos să plecăm din nou către nivelul uh, național. Vedem care este problema la pesticide? Există diferite legislații naționale, însă în horticultură, în viticultură și în uh, agricultură în general există probleme transfrontaliere între uh, țările care utilizează anumite produse și cele care nu le utilizează. Deci vă atrag atenția asupra acestui pericol. În al doilea rând, știți că săptămâna viitoare Parlamentul European va trebui să voteze cu privire la acceptarea sau nu a conturilor Agenției Europene pentru Sănătate și Alimente, pentru că există o problemă de conflict de interes ridicată de către Comisia pentru Bugete. Și astăzi această comisie recomandă Parlamentului să nu voteze acest acord privind controlul. Așadar, uh, se pare că nu există suficientă transparență. Și este necesar ca anumite agenții europene să fie reconstruite pentru a se acorda mai multă transparență. și astăzi ne-am dat seama că această agenție nu uh, lucrează așa cum trebuie și nu răspunde necesităților de transparență din partea Parlamentului și din partea cetățenilor. Cred că astăzi asistăm la o dezbatere de fond și dacă nu ne angajăm în aceasta dezbatere, Parlamentul nu va vota uh, controlul bugetar. Domnul Danta, mulțumesc. Domnule comisar, întrebarea mea principală a fost deja adresată. Am două întrebări mai mici. Vă întreb dacă în, pre- în uh, propunerile dumneavoastră prevedeți o uh, legislație și mai restrictivă privind speciile um, invazive. Se pare că acestea continuă să fie comercializate ca plante de ornament decorative nu e vorba numai de plante, e vorba și de specii animale, însă sunt specii care pun foarte multe probleme în uh, natură. Și dacă am înțeles bine, ați vorbit și despre o revizuire a pachetului privind igiena. Este un pachet care privește uh, micii producători, cei care au vânzări directe. Ori, în practică, deși în teorie se vorbește despre necesitatea unor caiete de sarcini și a unor documente, ei bine, deci în practică ne dăm seama că tot acest dispozitiv este unul foarte greoi și vă întreb dacă intenționați să ușurați uh, acest uh, mecanism. Domnul Wojciechowski. Mulțumesc foarte mult. Sunt puțin îngrijorat de toată această discuție privind uh, transportul animalelor și de respingerea clară a limitei de opt ore sau, mă rog, de, de respingerea ideii de a stabili o limită pentru transportul animalelor. Cred că transportul animalelor este scump, există costuri care trebuie să fie suportate de consumatori, dar este un proces costisitor și pentru fermier, pentru că transportul trebuie și el să fie inclus undeva, să se regăsească undeva. Dacă e vorba de un transport pe o distanță mai mare, uh, care necesită un timp mai îndelungat, de peste 24 de ore, costurile sunt foarte mari. Deci, nu trebuie să uităm și de presiunea din partea opiniei publice în favoarea acestei uh, limite care trebuie să fie impuse. Dar nu trebuie să uităm și de dimensiunea regională. Dacă se limitează transportul, durata de transport, atunci uh, procesarea cărnii trebuie să se facă mai aproape de locul de creștere a animalelor. Deci sunt foarte multe elemente care trebuie să fie luate în considerare, însă Poate că ar trebui să încercăm să găsim o soluție pentru a limita durata de um, transport a animalelor, pentru că eu însumi lucrez la un astfel de raport și, spre deosebire de intenția uh, comisiei, în regulament se spune foarte clar că în timp trebuie asigurată o limitare a duratei uh, de transport. Uh, este o problemă în creștere, pentru că sunt din ce în ce mai multe animale transportate în fiecare an și trebuie să reconsiderăm acest uh, lucru. Mulțumesc! Doamna Gerling, mulțumesc. Voi fi foarte concisă. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. Nu mă voi scuza pentru că mă voi repeta și anume dovezile științifice care arată uh, condițiile de transport uh, ale animalelor. Sigur că durata este mm, uh, un subiect de dezbatere. Însă, în cazul cabalinelor, dispozițiile sunt specifice și am vorbit cu experții din acest domeniu care mi-au confirmat că cabalinele au un regim specific. De aceea vă invit să vă gândiți mai bine la posibilitatea stabilirii unei durate maxime de 8 ore pentru această categorie specifică. Vă rog așadar să considerați uh, CAI ca fiind un caz special. Există foarte multe, foarte multe dovezi științifice uh, în uh, favoarea acestei idei. De asemenea, um, există și foarte multe dovezi care arată că caii sunt uh, aduși din partea estică înspre partea vestică pentru a fi sacrificați în Europa și iarăși este un subiect care este îngrijorător. Din câte înțeleg eu, președinția daneză a respins Uh, orice continuare a negocierilor privind uh, pachetul OMG, așa cum a fost el formulat anul trecut. Și aș vrea să ne dați mai multe informații despre ce se va întâmpla și dacă acest pachet uh, privind organismele modificate genetic va fi repus în discuție în Consiliu. Mulțumesc foarte mult. Am uh, ascultat 21 de deputați și acum vom da din nou cuvântul comisarului pentru a răspunde. Mulțumesc foarte mult. Despre fraudele care există în domeniul alimentelor și despre faptul că nu știm întotdeauna cât de mult crește această fraudă, v-aș da un exemplu, un incident recent privind conținutul de sare în anumite produse alimentare din Polonia și din uh, Republica Cehia. Este o problemă care există deja de mulți ani, dar care a fost adusă în lumină abia recent datorită unor aspecte economice. Cred că trebuie să fim uh, foarte vigilenți și să controlăm și să combatem frauda. Din păcate, frauda va continua să existe și să ne afecteze nu numai în ceea ce privește producția alimentară, dar și în alte domenii. Și nu putem uh, să ne permitem să uh, stăm cu brațele încrucișate. Risipa de alimente acum. Lucrez îndeaproape cu comisarul Potocnic pe această temă și probabil că vom publica și o comunicare în acest domeniu foarte curând. Fiecare cetățean din Europa produce 180 de kilograme de uh, alimente care sunt risipite, deci care uh, devin uh, deșeuri. Este o cifră îngrijorătoare și împreună cu comisarul Potocnic am uh, participat la o conferință anul trecut pe această temă și insistăm foarte mult pentru a obține o mai bună înțelegere și pentru a declanșa un proces de educare a cetățenilor. Un exemplu uh, ar fi uh, diferențierea între inscripționarea pe ambalaje a datei de expirare în două moduri, fie a se utiliza până la data de sau uh, este mai bine să se utilizeze până la data de. Deci făcându-se diferența între data care, uh, este neces- care trebuie cunoscută din motive de sănătate și data care trebuie cunoscută din motive de menținere a calității alimentului respectiv. Uh, și cred că dacă cetățenii vor uh, ști să facă diferența între aceste două date, vor putea să economisească mai bine alimentele. În ceea ce privește medicamentele veterinare, Comisia va adopta reglementările în prima jumătate a anului 2013. Ne dorim să includem aici și propunerile noastre privind rezistența antimicrobiană pentru că și răspund aici unei alte întrebări care a fost ridicată aici. Așadar, pentru că suntem interesați să vedem dacă putem încuraja uh, dezvoltarea unor vaccinuri specifice pentru utilizarea veterinară și în acest sens lucrăm cu industria și cu uh, oamenii de știință. Din nou la capitolul de transport. Încercăm să ne bazăm cât mai mult pe dovezi științifice și chiar în prezent analizez îndeaproape această problemă. S-a pus problema transportului, s-a pus problema etichetării de origine a alimentelor, însă dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă pe teren și la modul în care s-a restructurat industria de-a lungul uh, Uh, timpului în Europa, vom vedea că abatoarele sunt din ce în ce mai mari. Am auzit despre închiderea uh, abatoarelor mai mici, s-a vorbit despre asta chiar în această sală mai devreme. Sunt lucruri care s-au întâmplat de-a lungul an și dacă vom încerca acum să răsturnăm acest proces, nu vom avea uh, ușor câștig de cauză. Trebuie să fim atenți pentru că știm ce ar trebui făcut și care este situația ideală, dar trebuie să știm și ceea ce se poate face. Și în acest moment nu este recomandabil să intrăm în niște legislații suplimentare noi cu privire la transport. Haideți pentru moment să ne asigurăm că legislația existentă este aplicată așa cum trebuie și că tehnologia ajută. Doamna Paulsen a recomandat uh, o legislație cadru în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Este ceea ce și facem. Ne dorim să avem o legislație cadru pentru că ni se pare a fi modalitatea cea mai bună care va permite și o anumită flexibilitate uh, a modului în care abordăm bunăstarea animalelor, concentrându-ne mai mult pe rezultate și nu pe proceduri. Deci este exact uh, mecanismul pe care îl aplicăm. Perioadele de tranziție și aici sunt de acord cu dumneavoastră și cred că am spus foarte clar în mod public că trebuie să învățăm din experiență experiența pe care am avut-o în cazul grăinilor uh, ouătoare, în cazul um, scroafelor. Nu am nicio problemă cu o perioadă mai lungă de tranziție, însă dacă legiferăm o astfel de perioadă mai lungă de tranziție, trebuie să ne asigurăm că programele de implementare includ aceste perioade și că Uniunea Europeană poate să monitorizeze modul în care aceste programe de implementare sunt cu adevărat aplicate în statele membre și numai așa vom putea să asigurăm o implementare a în, la nivelul tuturor statelor membre. Și abia atunci Comisia va vedea dacă s-au luat sau nu măsurile necesare. Pentru moment, Comisia nu poate să acționeze înainte de încheierea perioadei de tranziție la situația albinelor. Am discutat deja despre acest domeniu și când am uh, uh, primit rapoartele respective, le-am trimis uh, către EFSA, care studiază dozajele, dozele care au fost utilizate în laboratoarele respective și pentru a vedea dacă aceleași doze nu se regăsesc și în alte substanțe. Și acum așteptăm uh, răspunsul EFSA cât mai uh, curând. La dioxină și prezența în ouă, statele membre sunt foarte sensibile uh, la această problemă se aplică niște programe stricte de control la nivelul statelor membre. Noi monitorizăm situația și uh, cazul cel mai recent care a avut loc a fost în Germania, problema de anul trecut, însă Germania a acționat foarte rapid, a identificat foarte repede problema și foarte, în foarte scurt timp situația a fost pusă sub control. Uh, în ceea ce privește importul de produse din țări terțe, da, este o problemă majoră, așa cum a spus și doamna Ayuso, pentru că știm că în conformitate cu regulile OMC nu putem să utilizăm bunăstarea animalelor ca un argument atunci uh, pentru a restricționa uh, legăturile comerciale cu alte state. Sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Ayuso, politica noastră privind bunăstarea animalelor nu este o simplă uh, idee legată numai de bunăstarea animalelor în care credem, ci și de calitatea alimentelor. Iată o noțiune pe care trebuie să o promovăm. produsele pe bază de tutun, da, e vorba de niște locuri de muncă aici, în tot sistemul de producție și vă asigur că avem o evaluare de impact foarte solidă, însă, în același timp, tutunul creează, uh, conduce la decese. 650.000 de oameni mor în fiecare an uh, din cauza tutunului. Deci e vorba de o pierdere și din punct de vedere economic, e vorba de o agravare și de o suferință a acestor oameni, dar în același timp este și o pierdere economică, ceea ce aduce o presiune, ceea ce pune o presiune asupra uh, durabilității sănătății cetățenilor europeni. La organismele modificate genetic. Și aici Comisia a acționat la cererea a 12 state membre și considerăm că propunerea noastră este una viabilă pentru că uh, situația geografică și logistică din numeroase state membre necesită niște decizii specifice care trebuie luate la nivelul fiecărui stat membru în ceea ce privește cultivarea OMG-urilor. Și nu cred că ar trebui să fie probleme legate de cultivarea acestora în Europa sau nu este o problemă care există, care va continua să existe, nu va dispărea și din potrivă se va accentua și mai mult uh, pe viitor și cred că vor exista și mai multe presiuni din punct de vedere al sustenabilității alimentare, iar creșterea producției de uh, uh, organisme modificate genetic se va accentua în alte țări. Este o provocare la care trebuie să răspundem și vă invit pe toți să Uh, avem o abordare logică și uh, obiectivă, luând în considerare toate aspectele de mediu și de securitate implicate aici. După cum știți, când am început uh, să mă ocup de acest dosar, am spus foarte clar că sunt în favoarea inovației, dar în același timp sunt în favoarea unei inovații responsabile, sigure care să aducă beneficii societății. Iată ce uh, facem acum. Transparency. În ceea ce privește transparența EFSA, am făcut deja multe pentru a asigura această transparență. Acestea sunt problemele pe care le aud de la începutul celor 10 ani petrecuți aici cu dumneavoastră și vă asigur că de atunci am tot făcut presiuni și fac în continuare presiuni pentru a crește transparența la EFSA. Și EFSA a luat deja multe măsuri pentru a verifica toți, uh, toate persoanele implicate în evaluările lor. Există probleme din când în când pentru că oamenii sunt oameni, dar vă asigur că luăm măsuri și insistăm noi, Comisia, să se ia măsuri. Și în contextul în care totuși EFSA este un uh, organism uh, individual și nu putem stabili cine să fie în uh, anumite uh, comisii, dar trebuie să luăm în considerare nu neapărat problema transparenței, ci percepția de transparență. Pentru că nu vorbim aici numai de fapte, vorbim de confortul pe care cetățenii noștri trebuie să-l aibă atunci când ceva este uh, aprobat de EFSA, trebuie să fie aprobat în condițiile cele mai bune. Sunt uh, receptiv la comentarii, la propunerea de acțiuni ce trebuie luată în această privință, pentru că mi se pare o problemă esențială. În ceea ce privește speciile invazive, colegul meu, domnul Potocnic, uh, este responsabil cu această problemă și discutăm ce măsuri trebuie luate. Iar în legătură cu folosirea uh, pesticidelor, suntem în dialog cu industria, cu fermierii și sperăm să avem un raport în curând. În ceea ce privește propunerea privind OMG, Parlamentul și-a exprimat foarte clar opiniile și a votat. Consiliul va trebui să decidă care este poziția sa. Consiliul în acest moment nu are o poziție. În martie, nu s-a ajuns la un acord. Nu știm exact dacă se va discuta din nou problema în iunie sau nu, iar dacă va fi din nou luată în discuție în iunie, va exista poate o poziție a Consiliului. Și apoi există problema dezbaterii celor două poziții ale Consiliului și Parlamentului și găsirea unei rezoluții comune. Vă mulțumesc! Comisarul, Państwa, nie ma czasu na... Vă mulțumim, domnule comisar. Nu mai avem timp pentru alte întrebări. Dar sper că domnul comisar se va întoarce în curând și vom avea un alt schimb de opinii. Vă mulțumesc din nou, domnule comisar. Suspendăm ședința timp de un minut din motive tehnice. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Trecem acum la voturi. Să pregătim cartelele de vot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 Proszę Państwa, zaczynamy. Przejdźmy teraz do głosowań. Domnilor și domnilor, trecem acum la voturi. Primul vot este pe un proiect de raport al lui uh, Luis Capula Santos privind modificarea regulamentului 73 pe 2009 privind aplicarea plăților directe la fermieri Domnul președinte se întrerupe. Și vom zaczynać? Vă rog să treceți la locurile dumneavoastră. Bardzo dziękuję. Reluăm ședința. să trecem la voturi. Primul este la un uh, proiect de raport al lui Luis Capula Santos, modificarea regulamentului numărul 73 pe 2009 al Consiliului în ceea ce privește aplicarea plăților directe pentru fermieri în anul 2013. Au fost depuse 14 amendamente au fost incluse în lista de vot. Comisia pentru bugete a trimis uh, un aviz în care recomanda abordarea, adoptarea propunerii Comisiei. Dacă domnul raportor vrea să ia cuvântul înainte de vot, aveți cuvântul. Prezentă, apenas un um minut Trata-se da primeira votação que vamos fazer. Mulțumesc, doar un minut. Uh, e vorba de primul vot pe care îl vom face pe acest pachet de reformă al politicii agricole comune și e vorba de un regulament foarte tehnic, însă care are o importanță fundamentală și anume e important să salvgardăm perioada de tranziție. Și consider că atât propunerile pe care le-am făcut eu, cât și în general propunerile de amendamente iau în considerare principalele îngrijorări și preocupări uh, care există în diferite state membre. Așadar, atât raportul meu cât și amendamentele pentru care sunt recunoscător uh, vor uh, putea contribui în majoritatea lor să avem o perioadă de uh, tranziție fără probleme între modelul actual și noua politică agricolă comună. Mulțumesc funcționarilor Parlamentului, Secretariatul și Comisiei pentru întregul sprijin acordat pentru a elabora acest raport, care, încă o dată spun, este de natură foarte tehnică. Mulțumesc! Dziękujemy posłowi sprawozdawcy. Mulțumesc, domnule raportor. Trecem la voturile cu cartele. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatele au fost afișate, așa că nu voi spune dacă amendamentul a fost adoptat. Amendamentul acesta a fost, deci, uh, respins. Amendamentul numărul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul numărul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la articolul 1, punctul 4a, nou. Avem un uh, amendament oral al doamnei McGuinness. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Este pentru două articole, 60 69.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 da, pot accepta acest amendament, domnule președinte. Până și przechodzimy do głosowania. Otwieram głosowanie. Votul s-a, des- deschis acum. S-a închis votul. Și s-a adoptat. Trecem la amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. adoptă. Amendamentul 13. Votul s-a deschis. Mesc, s-a închis votul. Se adoptă din nou, vă mulțumesc. Amendamentul 14. Văd că raportorul și președintele este aici. Votul s-a deschis, s-a închis. Vă mulțumesc. Se adoptă. Acum trecem la votul pe propunerea legislativă cu amendamente. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la propunerea de rezoluție. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm pe decizia de a începe negocierile cu Consiliul în contextul unui acord la, în primă lectură. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la a doua rundă de voturi privind raportul lui James Nicholson. Vrea raportorul să ia cuvântul înainte de a începe? Aveți cuvântul, domnule Mă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi profităm de șansa de a vota privind etichetarea facultivă a cărnii de vită și mânzat. Comisia a emis o propunere modificată. Modificările sunt legate de alinierea și punerea în aplicare a actelor delegate, propunerea modificată este mai mulțumitoare din punctul meu de vedere pentru Parlament, dar am depus două amendamente privind sancțiunile și cred că sancțiunile trebuie să fie uh, supuse actelor delegate pentru ca Parlamentul să aibă pe viitor control asupra acestui aspect. Minuta przerwy, bo przyszedł pan przewodniczący. Suspendăm un minut, că s-a întrebat domnul președinte. Great, we can vote. Okay, okay. Mia, this is the old one. Ok, chiedo scusa, ma... Eh, bene. Aperta la votazione sul paragrafo... Deschis votul la alineatul 10. închis votul. Și se respinge. Am deschis votul la 23. Votazione chiusa. Am închis votul. Se adoptă. Am deschis votul la 24. Am închis votul și se adoptă. Am deschis votul la 25. A votat toată lumea, am închis votul. Se respinge. Am deschis votul la 26. A votat toată lumea foarte bine. Se adoptă. Bun. Și acum am deschis votul la 27 și 28 împreună. Am deschis votul. 27 și 28 împreună. Am închis votul și cred că au fost respins. aceste două amendamente. Am deschis votul la 60 Chiusa la votazione sul 60. Am închis votul și se respinge. Bun, acum 29 și 30 împreună. Am deschis votul. 29 și 30 împreună. A votat toată lumea. Am închis votul. Se respinge. Bun, acum uh, am deschis votul la 5. Am închis votul și se adoptă. Bun. Am deschis votul la 31. Am închis votul. Se adoptă. Treizeci și 26 și împreună am deschis votul. Am închis votul. Și se adoptă. Bun, acum 34 și 35 împreună. Am deschis votul. 34 și 35 împreună. Am închis votul. Se uh, resping. Aceste două și acum 33. Am deschis votul la 33 Sichierski. Chiusa la votazione. Am închis votul și se adoptă. Bun, trecem la 37. Am deschis votul la 37. Am închis votul. și se respinge. Bun, acum 40. Am deschis votul la 40. Am închis votul și se respinge. Acum 8. Amendamentul 8. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și acum 36 și 42 împreună. Am deschis votul. 36 și 42. Am închis votul și se pare că au fost adoptate. Acum 39 și 41 împreună. Am deschis votul 39 și 41 împreună. Am închis votul. Se adoptă. Acum 43. avete votat tutti 43 chiusi. A votat toată lumea, am închis votul și se respinge. Acum deschid votul la 44. Am deschis votul la 44. Am închis votul și se adoptă. Acum ah, ok. 47. Votazione aperta su 47. 47. Am deschis votul la 47. Am închis votul și se adoptă. Bun, acum 49. Trecem la 49. Am deschis votul la 49. Am închis votul și se adoptă. Cincizeci. Am deschis votul la amendamentul numărul cinzeci. Am închis votul la 50 și se respinge. Bun, acum 53. Trecem la 53, am deschis votul. 53. Am închis votul. Se respinge. Bun, acum 55 și am deschis votul. Am închis votul și se respinge. Acum trecem la 61. Am deschis votul la 61. Am închis votul. Se adoptă. Acum trecem la 62. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă și 62 și în fine 57. Am deschis votul la 57 și acesta a fost adoptat. Acum considerentele. Numărul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Acum 11 și 12 împreună. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 2 și 13 împreună. Acum am deschis votul. 2 și 13. A văzut toată lumea, am închis votul și se adoptă. Și acum 58. Am deschis votul la 58. Am închis votul. Și se respinge. Acum 3, numărul 3. Am deschis votul la numărul 3. Se adoptă. Bun, trecem la 15. Am deschis votul la considerentul 15. Se adoptă. 59 acum. Am deschis votul. 59 și se adoptă. Nu, ba da, spune președintele, se adoptă. Și acum votăm numărul 4. Supun la vot numărul 4, am deschis votul. Am închis votul și se respinge. Și acum 16. Chiedo scusa, abbiamo la votazione sul 19. Ma scuzați, spune le. supun la vot uh, il numărul 19. Am deschis votul la 19. Am închis votul și se adoptă. Și acum numărul 20. Am deschis votul la 20. Am închis votul și se adoptă. Și acum 21 și 22 împreună în final. Am deschis votul. 21 și 22. Am închis votul și sunt respinse. Și acum votul final pe întregul aviz cu amendamentele respective. Vă rog să votați. A votat toată lumea. Bun, deci se adoptă. Felicitări raportorului. No, no. Ho sbagliato. A chi i complimenti? A Sergio Gutierrez. Sergio. No, no. Neanche. Vabbè, a uno. Anyway, thank you ma Irace Garzia Perez, <laughs> neanche. Allora adesso colleghi ci abbiamo una... Acum, dragi colegi, ne așteaptă o discuție cu ușile închise. Referitoare la uh, zonele defavorizate și Comisia are niște date să ne prezinte.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 abbiamo la... tutti quelli che non sono membri del Parlamento. Toți cei care nu sunt membri ai Parlamentului, vă rog să părăsească sala. Abbiamo un incontro a porte chiuse con i membri della Commissione. Avem o întâlnire cu ușile închise cu membrii Comisiei în legătură cu viitoarele criterii pentru uh, desemnarea zonelor defavorizate. Reuniune cu ușile închise. Vă rog să rămână doar membrii Parlamentului. I funcționari di gruppo possono restare. Membri del Parlamento, inclusi funzionari di gruppo, ovviamente. Și funcționarii grupurilor, desigur.